There's still some group building in the center of the room. În mijlocul sălii încă mai sunt niște mici grupulețe. Dragi colegi, vă rog frumos, haideți să începem uh, ședința noastră, iar cei care nu doresc să participe pot să părăsească sala, bineînțeles. Încă 10 persoane sunt în picioare. Vă rog, hotărâți-vă. Luați loc sau... Poate să mergeți în parc, e mai mult spațiu. Așadar, vrem să vă întâmpinăm cu multă căldură pe toți. La începutul acestei ședințe, punctul 1 de pe ordinea de zi, adoptarea acesteia. Dacă nu sunt comentarii, putem adopta această agenda, această ordine de zi. Apoi, uh, anunțurile președintelui. Chiar am un anunț important uh, astăzi, pe deosebire de dățile trecute. Toți membrii AFET, mai ales cei care ne, au fost și mandatul trecut, știu că Comisia AFET a pierdut un element foarte valoros. Am venit momentul să spunem uh, la revedere lui Amel Deo, care mulți ani a fost șef de unitate la FED din 2015 până în 2019. Ea a supraviețuit chiar și timpul președinției lui Elmar Brock. A fost foarte, foarte complicat și a reușit să supraviețuiască și prezenției lui David McAllister și mai greu acest lucru de făcut. Da, vestea este proastă, dar și fericită pentru ea. Ne părăsește pentru o altă funcție. Este vicepreședinte eh, în cabinetul lui Sassoli. Am invitat-o să vine la ultima ședință pentru ea și vin aici, Amel, la prezidiu. Este ultima ședință, vrem să spunem la revedere din partea Comisia FED. So, merci Amel and... Mulțumesc foarte mult, Amel. Merci și mult succes! Punctul 3 acum pe ordinea de zi împreună cu Comisia DV, conform regulii 58. E vorba de cooperare uh, și de vecinătate. Instrumentul respectiv este un instrument foarte important. Perioada 2021-2027, CFM-ul următor va arăta modul în care vom cheltui cei 90 de miliarde din cadrul acestui instrument uh, unic împreună cu Comisia și Consiliul am avut prima am avut uh, negocierile posibile în urma primei lecturi din martie de dragul transparenței, facem astăzi un vot uh, cu apel nominal și astfel, pentru a adopta raportul respectiv, avem nevoie de majoritatea uh, absolută a uh, membrilor celor două comisii, adică 49 din 97 de la cele două comisii. Deci nu majoritatea voturilor exprimate, ci majoritatea membrilor celor două comisii reunite. Vom uh, avea negocieri de tip trilog în uh, continuare și vom vedea cum va proceda acestea în urma votului. Thomas Tobia are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. McAllister, foarte pe scurt uh, și pentru a nu te răgăna lucrurile, din perspectiva DV, putem să vă spunem că da, avem de a face cu un dosar legislativ absolut esențial pentru ambele comisii care uh, va uh, da tonul uh, asistenței financiare și dezvoltare uh, pe anii viitori dorim uh, să mergem cât mai repede la negocieri încă de luna aceasta, să le începem, deci interinstituționale și dorim uh, debriefing-uri de către cei doi coraportori, transparență totală, ședințe comune și publice. Aceasta este metoda de lucru pe care ne dorim și pe care o vom aplica. Vă mulțumesc foarte mult, Thomas. Putem să trecem acum la vot extraordinar. Da, <laughs> în notițele mele am și spus că nu avem uh, posibilitatea de dezbate pentru că nu este timp. Mergem direct la vot, așadar, vot electronic. Am deschis votul. Lipsește un vot, de fapt lipsește un coleg, n-a votat. 87 din 87 acum și am închis votul. Se adoptă 72 la 15. Avem o problemă, se pare. Poate cei de la tehnică, de la regie să ne ajute. În orice caz, în orice caz s-a adoptat 72 pentru, 15 împotrivă. Ajungem acum la punctul 4 de pe ordinea de zi. Ah, să schimbăm sistemul, e vorba numai de afet. Punctul 4, numai uh, colegii de la afet pot să voteze, deci colegii de la DV, vă rog să vă extrageți cartelele de vot din consolă. Great. So, colleagues, item number... Dragi colegi, punctul 4. Decizia de a intra în negocieri interinstituționale pe instrumentul IPA de asistență pentru preaderare. Încă o dată e un vot uh, exclusiv al AFET. Avem raportori de la PPE, respectiv S și D. Pentru a fi adoptată, uh, decizia trebuie să aparțină majorității celor 87 uh, de membri al Comisiei adică 30, 71, uh, mă scuzați, deci 37 trebuie să se exprime pentru. Și dacă mandatul este acceptat, atunci se poate intra la negocieri. Am deschis votul. Avem un vot de la verzi în plus. Și acum unul de la Renew tot așa, în plus. Asta pare că asta e mai mult uh, perspectiva PP-ului. Nu, nu, e uh, punctul de vedere al calculatorului. Nu, vă rog, un membru de la Renew și unul de la Green trebuie să scoată cartela din sistem. La Renew e în regulă. 67 din 73 au votat, doar. Avem șapte colegi care n-au votat. Poate că interesează treaba asta? Da, o informație tehnică. Avem 71 de membri în AFET. Mașina sau consola ne spune că avem 72 de carduri care au fost introduse. Nu știm ce coleg spune că ar fi de la FED, dar nu este, de fapt. Acum sunt numai 6 de la verzi, pe când ar trebui să fim 7, deci tot nu e bine, spune o doamnă de la verzi. Nu, nu. Deci avem totuși un uh, votant de la Verzi în plus. Bun, am închis votul. 59 <clears throat> pentru, 8 împotrivă, se adoptă. When we come to item number five. Punctul 5. Împreună cu Comisia DEVE și în cooperare cu subcomisia DROA pentru drepturile omului. Avem în continuare de votat pentru a avea o listă scursă, scurtă pentru trei candidați pentru premiul Saharov. Ședința se ține cu ușile închise, numai membrii autorizați sau eurodeputați și membrii echipelor lor și oficiali ai UE pot să fie prezenți, cei